adoptat. Doamnelor și domnilor, vă aduceți aminte că în data de 6 iulie am uh, pronunțat o sancțiune împotriva domnului Corvin Mică în urma, în urma declarațiilor sale inaccept, inacceptabile din data de 6 iunie. Uh, după aceea, domnul Corvin Mică a depus o plângere împotriva acestei decizii și biroul a discutat această plângere și, în unanimitate, a confirmat decizia pe care o luasem. Prin această sancțiune, domnul Corvin Mică uh, nu va mai primi diurnele timp de 10 zile și timp de 5 zile nu mai are voie să participe la activitățile parlamentare, cu excepția dreptului de uh, a vota în plenară. Și aceste sancțiuni intră în vigoare începând cu data de, ast- de astăzi, 12 septembrie. Autoritățile italiene m-au informat că domnul Angelo uh, Iuli îl înlocuiește pe domnul Gianluca uh, Bonanno începând cu data de 7 iunie. Îi spun bun venit și îi aduc aminte că uh, poate participa